Colleghe e colleghi, buongiorno. Iniziamo le votazioni, saranno come sapete lunghe. Bună ziua, stimați colegi, haideți să trecem la vot. Știți bine că o să dureze mult votul astăzi. Vom vota în primul și în primul rând bugetul și vom începe cu bugetul, proiectul de buget pentru Parlament. Cei de raportori pentru buget au cerut să ia cuvântul. Iată de ce, în primul rând, o să-i dau cuvântul domnului Gaier. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vă rog să aveți răbdare încă